Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Trecem la ultimul panel a acestei conferințe care se intitulează Economie albastră durabilă, reducerea presiunilor asupra oceanelor. În primul rând, vreau să vă să mulțumesc doamna Maise pentru organizarea acest eveniment Așa cum a spus domnul Herzig la Geomar, e foarte important ca oceanele să rămână sănătoase și a avut o de extraordinară Agenția Europeană a Oceanelor. Și vreau să vă reamintesc că noi știm mai mult despre suprafața lunară decât despre fundul mărilor și oceanelor, deci trebuie să se schimbe lucrurile. Vreau să vă reamintesc că acest ultim grup se va concentra mai ales pe potențialul de creștere și de locuri de muncă în economia albastră, reducând în uh, presiunile asupra oceanelor. Așa cum am spus, 5% din uh, hrană, energie și resursele uh, planete trebuie să fie generate, să vină de la oceane, dar aș vrea să mai adaug și că multe țări de pe coasta oceanelor uh, au rată șomajului foarte ridicată, deci este foarte important pentru politica maritimă integrată a Uniunii Europene să se asigure că există coerența politicilor la nivelul uh, tuturor sectoarelor uh, economiei albastre. Armonizarea acestor politici rămâne o provocare în continuare și în afară de reducerea, eliminarea barierelor de reglementare, Uniunea Europeană a oferit foarte mult sprijin financiar și sunt convins că comisarul Moedas a vorbit despre acest lucru mai devreme. Iar uh, acest, acestea vor fi oferite prin programe de cercetare ale Uniunii Europene și fondurile structurale ale Uniunii Europene, mai ales uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regionabilă, și Fondul European Maritim și de Pescuit. Turismul maritim și de coastă, acvacultura, energia albastră, biotehnologia maritim, marină, min, mineritul pe fundul mării, toate aceste domenii sunt vizate de, de legislația Uniunii Europene. Iar în acest panel ne vom concentra asupra unor dintre ele. Vreau să mai să vorbesc despre unele îngrijorări pe care le am eu. De 10, 10 de ani, Marea Britanie a, a fost stăpâna valurilor. Uneori poate a făcut chiar valuri, ar spune unii, dar cred că este important și este foarte important ca Marea Britanie să, să facă în continuare parte din inițiativele de cercetare pe care le-a generat Uniunea Europeană, mai ales în domeniul oceanografiei și și a altor domenii care au legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vreau să dau acum cuvântul Emei Navarro, vicepreședinte a Băncii Europene de Investiții, timp de patru minute. Thank you very much. Eh, it's a great pleasure to... Mulțumesc eh, foarte mult, îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să încep eh, felicitând Parlamentul European și Comisia Europeană pentru că ne oferă oportunitatea de a avea o conversație foarte necesară legată de viitorul oceanelor un viitor de care depinde viața pe pământ. De aceea este foarte important să discutăm cum putem uh, face progrese pentru conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor noastre. Astăzi ni s-a amintit că oceanele noastre aduc o contribuție majoră economiei globale și că ele sunt un vector potențial pentru creștere, ocupare și inovare, oferind uh, oportunități economice foarte importante pentru viitor. Știm că, dincolo de beneficiile economice, oceanele sunt uh, esențiale pentru abordarea multor provocări globale, de la siguranța alimentară până la asigurarea energiei și a resurselor necesare și uh, um, natur- naturale um, ale pământului. Astăzi, uh, această sănătate a oceanelor este amenințată. Imaginea este sumbră și foarte alarmantă. Acum a sosit momentul să acționăm. Avem nevoie de o abordare responsabilă și sustenabilă a problemei dezvoltării durabile a oceanelor pentru a ne asigura că resursele naturale ale Pământului nu sunt compromise și că pot um, aduce beneficii și generațiilor viitoare. De aceea, agenda unei economii albastre durabile este esențială, iar măsurile luate de Comisie și Parlament de a promova această agendă nu pot fi decât salutate. Uh, BEI a făcut o, o prioritate uh, de prim rang din dezvoltarea și promovarea economiei albastre combaterea schimbărilor climatice sunt uh, prin misiunile noastre principale. Avem obiective climatice ambițioase. În fiecare an, cel puțin 25% din finanțarea uh, noastră merge către acțiune climatică. Anul, acesta, anul trecut am oferit 16 uh, miliarde de euro. 100 de miliarde de dolari vor fi alocați în toată lumea pentru uh, acest lucru și uh, o vom face în continuare. Investim în economia oceanelor, mobilizăm capital privat pentru proiecte durabile din Europa și din străinătate. Un bun exemplu este rolul nostru de pionieri uh, de, um, în dezvoltarea platformelor eoliene offshore în Europa, din larg investim peste 6,6 milioane de euro, atât am investit în ultimii 5 ani și vom uh, continua în continuare să susținem acest sector în dezvoltare. Uh, menționez și investițiile noastre în protecția coastelor și susținerea pe care o acordăm uh, înverzirii sectorului de transport maritim, printre altele. De asemenea, încercăm să protejăm oceanele din fața polorii plasticului, unul dintre principalele amenințări uh, care planează asupra sectorului ecosistemului marin. Alături de uh, băncile de dezvoltare franceze și germană, am lansat inițiativa Oceanelor Curate. În următorii 5 ani, 2 uh, miliarde de euro vor fi alocate pentru proiecte de reducere a deșeurilor marine, în special plasticul și apelor, apelor uzate marine. Acestea sunt proiecte cu uh, impact social și de mediu foarte mare. Economia albastră însă nu înseamnă doar mai mulți bani, ci și uh, încurajarea inovării și uh, ridicarea barierelor în fața noilor proiecte. Proiectele de economie albastră se confruntă cu constrângeri la accesarea capitalului privat pentru că um, au de-a face cu tehnologii noi și cu piețe care nu și-au dovedit profitabilitatea. Uh, am creat de aceea instrumente uh, financiare care să reducă riscul în aceste proiecte și să atragem investitorii privați. Este un element cheie pentru că uh, știința și inovarea sunt esențiale dacă vrem să um, a putem aborda provocările de sustenabilitate ale economiei. Trebuie să um, sporim și finanțarea uh, necesitățile de finanțare depășesc capacitățile publice, sectorul privat trebuie să se implice și ca să se întâmple acest lucru, trebuie să se țină cont de sustenabilitate în deciziile de investiții. Doar atunci vom putea um, crește investițiile durabile în oceanele noastre. Pentru a ghida investitorii către sustenabilitate, Principiul, principiile de finanțare ale unei economii durabile albastre au fost lansate. Avem un cadru legal pionier pentru uh, o finanțare durabilă a oceanelor pe care am dezvoltat împreună cu Comisia Europeană, cu um, și cu resursul uh, și cu uh, Institutul de Resurse Mondiale. Această inițiativă este sub egida UN, ONU Mediu, um, programului de mediu al Uni Națiunilor Unite. Vrem să atingem standardele uh, de aur uh, ale investițiilor în economia albastră, în mod durabil. Avem în față provocări care necesită atât eforturi individuale cât și acțiuni multilaterale. Evenimentul de azi ne oferă o oportunitate unică de a împărtăși idei și uh, de a crea un climat care să ne ajute să depășim aceste provocări. Vă asigur că Banca Europeană de Investiții este angajată uh, pentru promovarea uh, economiei albastre, pentru catalizarea investițiilor private și pentru uh, transformarea acestor obiective într-un succes. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, doamnă Navarro. Acum uh, are cuvântul domnul Pierre Delzo, director general adjunct al uh, Direcției Generale pentru Piața Internă, Industria, Antreprenoriat și IMM-uri de la Comisia Europeană. Domnule Delzo, aveți cuvântul 4 minute. Does it work? Yeah, okay. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Este un titlu lung pentru o direcție generală, îmi dau seama ce am de spus poate fi sintetizat uh, după cum urmează. Sky, Copernicus, Dias și Arctica. Sky. Se spune deseori că cerul e limita, dar este și o unealtă importantă pentru monitorizarea a ce se întâmplă pe Pământ. Și așa cum spunea președintele Tajani, Comisia Europeană împreună cu statele membre și EASA, Agenția Spațială, au elaborat uh, o, un instrument important de monitorizare numit Copernicus, un sistem de sateliți care monitorizează globul, face fotografii și le oferă spre studiu. În acest context, oceanele fac, reprezintă o parte importantă a observațiilor pe care le întreprindem prin intermediul Copernicus. Copernicus a fost evaluat peste tot în lume, inclusiv uh, în Statele Unite, ca fiind cel mai bun instrument în lume. Așadar, europenii au reușit să pună pe picioare un sistem care este considerat cel mai bun în ceea ce privește imagistica de pe planetă. Ce facem cu aceste imagini? Avem servicii de oceanografie, avem servicii marine care vin cu prognoze și oferă și informații cu la climatul maritim și în baza acestor date facem rapoarte precum um, reducerea ghețarilor și a <clears throat> calotei polare. Un alt aspect foarte important pentru Copernicus este supravegherea maritimă, unde monitorizăm tot felul de activități, de pildă poziția geografică a embarcațiunilor, dar și detectarea poluării pentru a putea acționa rapid. Un alt serviciu important uh, furnizat de Copernicus se referă la serviciile de urgență. De pildă, în cazul unei inundații, ca în Mozambic în momentul de față, prin Copernicus se poate monitoriza situația și se pot ajuta oamenii la fața locului. Un serviciu, din păcate, des folosit. Un alt element de menționat este Diaz. Ce este Diaz? Copernicus oferă cele mai multe date la nivel mondial. Toate imaginile pe care le furnizăm prin Copernicus sunt uh, gratuite pentru toată lumea, însă dificultatea este, pentru că e vorba de un volum mare de date, este procesarea lor. Deci ce a făcut Comisia Europeană? A decis să plătească operatori privați, solicitându-le să creeze platforme digitale, electronice pentru aceste date, unde aceste date să fie disponibile gratuit tuturor. Care este ideea care se ascunde în spate? este ca oricine să poată analiza aceste date și să elaboreze soluții, producte, produse pe baza acestor imagini. Deci dacă nu știți ce nu știți să faceți uh, într-o seară plecați la Bruxelles, mergeți la DIA, studiați aceste date. Dar care este până la urmă obiectivul? Obiectivul este să ne asigurăm că aceste date pot fi folosite de oricine în lume, inclusiv în Europa, desigur, și uh, se pot elibera servicii pentru a soluționa problemele, inclusiv a oceanului. Și un ultim element, <clears throat> Arctica. Trebuie să continuăm programele aferente și în viitor și în cadrul uh, negocierilor pentru un nou cadru financiar multianual se negociază și noul program spațial pentru viitor. Și ceea ce ne dorim în cadrul Copernicus, dacă obținem sprijinul Parlamentului și a statelor membre, este misiunea arctică. Ce vrem să facem? Să folosim Copernicus pentru a monitoriza situația din Arctica, pentru că știm că influențează uh, clima și oceanele. Vrem așadar să folosim sateliți pentru monitorizarea acestei situații. Și, în general, vrem să dezvoltăm o misiune împotriva combaterii, împotriva schimbărilor climatice, să monitorizăm emisiile, de pildă. Uneori ne plângem că Europa nu e lider în multe sectoare, dar vă pot spune cu Copernicus avem un instrument extrem de capace și puternic uh, și pentru rezolvarea probleme, problemelor cu care se confruntă oceanele. Mulțumesc, domnule Zoom. Vă rog, într-o singură propoziție, când vorbiți despre Copernicus, avem senzația că Există deja ceea ce sugera domnul Herzig, dar ce, cum considerați ideea de a avea o agenție europeană? Vă spunem că avem o agenție europeană spațială. De ce să nu facem ceva similar și pentru oceane? Am luat notă de părerea dumneavoastră și poate îl putem propune justifica în calitatea dumneavoastră de funcționar a Comisiei Europene. Am să dau acum cuvântul colegilor parlamentari. Pentru început, doamna Iza Scumbilbao Barandica din partea ALDE. Good. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Bună seara și uh, mulțumesc celor care ne vizitează și, bineînțeles, celor care au organizat acest eveniment. Doamnei Meisner, uh, care iubește atât de mult uh, mările și oceanele, strategia albastră de creștere pe termen lung pe care, despre care vorbim astăzi este una dintre cele mai uh, interesante manifestări ale modelului 2020 și care a fost lansată de comisie prin comunicarea sa și uh, a regândit modul în care vedem relația cu marea și înseamnă o, tra- o transformare a activităților, activităților tradiționale, diversificarea uh, surselor de profit, diversificarea activităților și folosirea energiei marelor se bazează pe durabilitate. Trebuie să, să creștem, reducând presiunea asupra mediului înconjurător și să creăm echilibru economic și social în comunitățile costaliere. Iar acest lucru poate fi încunat de succes dacă ne bazăm pe cunoaștere și pe control. Am reușit ca activitățile tradiționale să fie mai durabile, cu planuri de pescuit pe baza, care se bazează pe, bazează pe informații privind stocurile. S-au îmbunătățit uh, tehnicile de pescuit, s-a uh, grăbit uh, dezvoltarea acvaculturii și uh, flotele de pescuit se vor uh, schimba și ele, iar ambele duc către reducerea poluării și la, și la progres în ceea ce privește navigația auto, autonomă. Și construcția navală înregistrează progrese. Iar inovarea duce la noi activități și produse care trebuie să ne permită să transformăm amenințări cum ar fi poluarea plasticului în șanse noi. Uh, generând uh, noi activități și produse care să înlocuiască elementele care poluează și pe mare, asta pe, pe, pe, pe uh, țărm și pe mare, inovarea joacă un rol foarte important și în ceea ce privește un, o resursă maritimă foarte importantă, energia. Eu din țara Baș, vin din țara Bașilor și mă bucur că țara noastră mică este lider în ceea ce privește energia mar- marelor o usină din Nutricu a ajuns în 2016 la un record mondial pentru că a produs 1,3 uh, uh, gigabați electrici care uh, au ajuns direct în rețeaua națională. Poate este o cifră modestă la nivelul cantității, dar nicio altă uzină nu a ajuns la o astfel de producție. Și acolo există noi modele de turbine și arată că uh, această strategie de creștere este extrem de importantă pentru o țară care are o istorie a mării și vreau să vă spun că s-a inaugurat în, uh, zonele, în uh, insule Canare un, uh, um, un, aer, un, un generator de energie eoliană. Iar uh, evoluția noilor activități devine previzibilă, astfel se reduc conflictele și se identifică sinergii pe baza specializării inteligente sau pe proximitate. Uh, iar în cele din urmă, controlul este extrem de important și închide ciclul. Ne permite să evităm uh, practici care se depărtează de modelul durabil și să ne permite să măsurăm uh, efectele noilor politici a activităților pe care le derulăm. Iată de ce mă bucur că are loc această conferință la nivel înalt în ceea ce privește consolidarea acestor evoluții necesare, în ceea ce privește relația noastră cu mările și oceanele. Vă spun asta ca deputat, dar și ca membra unei comunități care a, a trăit, trăiește și va trăi în continuare pe urma economiei albastre și a înțeles uh, foarte clar ce înseamnă durabilitatea. Iată de ce uh, vreau să vă dau un mesaj de pe coastă. Uh, tot aceste efort de transformare, comunitățile de coastă trebuie să joace un rol principal. Participarea lor este importantă pentru ca această schimbare să progreseze și pentru a se putea folosi, pentru a se putea folosi cunoștințele lor de secole. Iar planurile și politicile trebuie să le dea uh, comunităților uh, șanse, uh, oportunități egale și uh, Uh, posibilitatea de a li se recunoaște această relație strânsă pe care o, pe care au avut-o cu Marea, cu Marea, cu M mare pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Um, Clara Eugenia Aguilera Garcia, despre care știm foarte clar că este o femeie, are cuvântul acum. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Deja dezbatem de ceva vreme o dezbatere fără îndoială foarte interesantă. Eu uh, doream să vă împărtășesc câteva gânduri pentru a lansa câteva provocări în dezbatere. Economia albastră nu poate să uh, rămână un simplu concept în plus. Când am început uh, să vorbim despre sustenabilitate acum uh, ani buni, totul era durabil, totul era sustenabil. Și ce contribuia la sustenabilitate și ce nu o făcea. Atenție! riscul economiei albastre este să devină un concept care începe să cuprindă tot, tot ce înseamnă nou să fie înglobat în acest concept. De aceea cred că trebuie să existe elemente care să facă diferența. Nu putem să facem lucrurile cum le-am făcut întotdeauna. Trebuie să ne schimbăm modul de a face lucrurile. Va trebui să ne implement, să implementăm un nou mod de, a, de acțiune. Doamna Navarro de la Bay ne-a spus-o. Trebuie să schimbăm și modul în care ne direcționăm investițiile publice și private pentru a promova această economie albastră. Acest lucru este un element crucial. Putem avea același obiectiv uh, sau un obiectiv similar, dar trebuie să facem lucrurile diferit și să uh, clarificăm unde uh, direcționăm investițiile publice, dar și cele private. Oceanul cuprinde o bogăție infinită de resurse și are un mare potențial de promovare al creșterii economice, al ocupării și al inovării. Chiar dacă potențialul oceanului este enorm, oceanul este supus unor presiuni excesive. Este, își vede resursele exploatate excesiv, se, este contaminat, um, biodiversitatea este afectată și se produc schimbările climatice. Toate aceste lucruri pot afecta uh, această bogăție a oceanului. De aceea spun că trebuie să schimbăm lucrurile. S-a vorbit mult în această după-amiază despre situația plasticului și uh, elementele care contaminează oceanul. Eu vreau să vorbesc despre pescuit. Politica sectorială a pescuitului comunitar a adus schimbări importante. Nu ă, apreciem acest lucru suficient uneori, pentru că încă mai sunt multe lucruri de făcut. Am ă, adoptat planuri de gestionare ale resurselor de pescuit ă, pentru acest obiectiv. Ultimele în vestul Mediteranei am fost raportoare, dar și în Oceanul Atlantic, așa cum s-a făcut și în cazul Mării Baltice și Mării Nordului. Mai rămân lucruri de făcut, însă am făcut și a, până acum lucruri pentru a profita uh, mai mult de diversitatea oceanului și pentru a evita pescuitul excesiv. În opinia mea, există principii pe care aș vrea să le lansez în dezbatere. Există câteva principii necesare uh, pentru a avea o economie albastră sustenabilă. Primul principiu, pentru a realiza economia albastră trebuie să avea, avem participarea și angajamentul tuturor actorilor implicați uh, în uh, activității care implică oceanul. Nu trebuie să excludem pe nimeni. Trebuie să ne angajăm, trebuie să-i angajăm și să-i facem uh, parte, părtași pe toți actorii implicați în ocean. Acest lucru mi se pare extrem de important pentru procesul de luare a deciziilor în cazul economiei albastre sustenabile. Trebuie, în al doilea rând, să ținem cont de un lucru pe care îl folosim foarte mult, dar uh, în mod contradictor, contradictoriu adesea. Trebuie să avem sprijinul unei consilieri optime. Trebuie să avem analize științifice bune. Um, adesea, studiile științifice sunt denigrate pentru că rezultatele lor nu servesc intereselor uh, celor care uh, le denigrează. Deci partea științifică face parte dintr-un element esențial în evaluarea economiei sustenabile și în consilierea pentru realizarea acesteia. Trebuie să ținem cont de toate aspect, aspectele durabilității, partea economică, socială și de mediu, cele trei, pentru că dacă uităm un element, nu facem lucrurile bine. Toate cele trei sunt importante pentru uh, crearea unui viitor mai bun. În ceea ce privește mediul, aspectele economice și aspectele sociale, niciunul dintre aceste elemente nu poate fi lăsat în urmă. Prin urmare, cred că Economia albastră oferă foarte multe ocazii, însă trebuie și oportunități, însă trebuie să știm care sunt obiectivele corecte pentru um, a ne realiza strategia. Trebuie să-i implicăm pe toți. Toți trebuie să fie parte la acest angajament. Acestea sunt gândurile pe care doream să vi le um, împărtășesc. ni s-a făcut o propunere de creare a unei agenții a oceanelor. Eu cred că e o idee bună, dar Consiliul știți ce crede? Consiliul crede că trebuie să avem mai puține resurse în următorul CFM pentru toate politicile. Să vedem cum putem face mai multe lucruri și să avem mai puține instrumente cu mai puține resurse. Va trebui ca resursele de care dispunem să fie mai bine direcționate însă nu ne fac uh, sarcina foarte ușoară. Ideea unei agenții este foarte bună. Mulțumesc! Now I would like to ask. Acum îi voi da uh, cuvântul domnului Isabel Toma de la SD să ia cuvântul 3 minute. Thank you, Chair. I will speak in French. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi uh, în franceză. Doresc să vă spun, dacă aș fi ocean în această după-amiază și dacă aș vedea uh, că asupra mea se direcționează atâți oameni de... Uh, uh, se apleacă asupra mea atâtea zâne bune, atâtea ursitoare pline de intenții bune, m-aș îngrijora. Se pare că prezentați un nou Eldorado pentru investitori. Uh, da, în spate sunt motive bune. Uh, E vorba de potențialul energiilor regenerabile din largul mării, uh, potențialul roboticii care ne permite să forăm la profunzimi uh, neatinse până azi. Cel mai uh, comandat vapor pe șantierele navale este acela care este dotat cu um, echipamente de forare în profunzime după petrol. Nu mă îndoiesc uh, că sunt uh, motive bune uh, pentru care ne fac să ne aplecăm asupra economiei albastre, dar sunt și motive nu la fel de pozitive. Avem o populație în creștere, o sărăcie a resurselor terestre, o globalizare a economiei care sporește, avem uh, un transport uh, și care sporește numărul de transporturi de marfă și economii care uh, ne permit să săvârșim niște isprăvi inimaginabile acum câțiva ani. În primul rând, nu trebuie să facem pe mare ce am făcut cu pământul. Trebuie să ne schimbăm radical modelul de exploatare, pe care nici măcar n-ar trebui să-l numim model de exploatare, ar trebui să-i găsim un alt termen, un alt nume. De ce? Pentru că ce am făcut pe pământ? Am risipit, am uh, comis greșeli ireparabile, am făcut ecocid, am uh, făcut crime împotriva mediului și am risipit resurse naturale care nu pot fi înlocuite. Trebuie să schimbăm modelul. Trebuie să facem, așa cum a spus și Clara Aguilera, trebuie să încercăm să facem ce am început să facem cu pescuitul. Randamentul maxim, durabil, chiar dacă nu e perfect și este perfectibil, ă, trebuie să fie luat în calcul. Înseamnă că din resursele naturale trebuie să luăm doar ce se poate ă, reface, să nu atacăm capitalul ă, resurselor naturale care nu nu pot fi um, uh, nu pot fi um, regenerate. Deci să nu luăm decât dobânda, nu și capitalul de bază. Dacă mă pot explica în termeni economici. Există două exigențe importante. O bună gestionare a resurselor și controlul. Da, problema poliției, cum se spune adesea. Adesea, încrederea nu exclude controlul. În ceea ce privește producția, uh, producția de bogăție și uh, colectarea de resurse naturale, controlul este foarte important. În încheiere, doresc să vă spun că pentru a fi eficienți, serioși Trebuie să ieșim din uh, cutiuțele noastre naționale, zonele economice exclusive de 12.000. Trebuie ca până la urmă Uniunea Europeană să realizeze că este o peninsulă, unul dintre continentele cele, cu cea mai mare ieșire la mare, cele mai maritime. Suntem înconjurați de apă nu e puțin lucru. Avem, domnule comisar, un DG mare care nu se ocupă decât de pescuit. Avem la Parlamentul European o comisie, singura comisie maritimă este cea care se ocupă de pescuit. Avem și transportul maritim care este tratat de Comisia pentru Transporturi. În fine, nu vreau să vă descriu în detaliu situația, dar este clar că nu suntem uh, conștienți uh, încă că avem o Europa maritimă. Despre guvernanța maritimă am vorbit. În încheiere, domnule președinte, câteva cuvinte despre umanitate. Să nu uităm umanitatea din oceane și să nu uităm obligația, datoria uh, salvării de vieți umane în largul mării. Salvarea de vieți este un principiu, o valoare de sute de ani care tocmai uh, este abandonată de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc. Acum avem uh, câțiva vorbitori pe care îi voi ruga să își respecte timpul de vorbire de 5 minute. Domnul Vitor Verdeliu are cuvântul, este uh, director general la Asociația Europeană uh, LG Biomass. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație la acest eveniment uh, Vreau să vă explic în primul rând ce sunt algele, apoi care este problema cu care se confruntă oceanele și, în al treilea rând, care ar putea să fie rolul algelor um, în a soluționa această problemă. Ce, sunt, ce este biomasa de alge? Alge microscopice care acopă um, toate oceanele și uh, cursurile de uh, apă și care fac fotosinteza, despre care s-a vorbit mai devreme. Uh, Uitați, așa arată. Sunt de o mie de ori mai mici decât un milimetru. Și există o varietate foarte largă de microalge care poartă diverse nume și se găsesc în diverse locuri. Aceasta este un, un tip de microalgă cea mai răspândită uh, tip de algă care reprezintă 70% din fotosinteză, uh, Florococcus, uh, Vedem acum și microalgele pe care le vedeți poate uneori pe țărmuri, pe litoral, foarte des întâlnite în Europa și acestea sunt recoltate din ocean. În Asia sunt uh, rezultatul uh, uh, culturilor și au diverse proprietăți și diverse utilizări de la tratarea apelor uzate până la producerea polisaharatelor, uh, principala sursă în Europa. Această, acest tip de alga era la uh, foarte abundentă în Portugalia, dar a fost uh, exploatată excesiv și aproape, aproape că nu mai există, de aici uh, se extrag anumite substanțe. Haideți să vorbim acum despre problemă. Problema de sănătate a oceanelor care vine de la exploatarea ne- lipsită de durabilitate a oceanelor. O problemă reprezintă poluarea și cealaltă pescuitul excesiv. Poluarea are multe fețe, uh, exces de dioxid de carbon în aer, care duce la schimbări climatice și uh, creează multe probleme oceanelor. Apoi, plasticul, s-a vorbit deja despre plastic, și uh, pescuitul excesiv, bineînțeles, și aceasta este o problemă gravă. Plasticul este, după părerea mea, una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm acum. Nu plasticele mari, ci microplasticele. Microplasticele nu vin numai de pe urma biodegradării plasticului, ci și uh, uh, de la spălarea curățarea hainelor care nu sunt din bumbac, ci din materiale sintetice. De fiecare dată când ne spălăm hainele, în apele uzate ajung foarte multe microplastice care până la urmă ajung în oceane. Cantitatea este între 6 și 9 milioane de tone anual. E o cifră uriașă. Aceste microplastice uh, durează, durează o mie de ani procesul de biodegradare a acestor uh, microplastice și nu avem cum să curățăm oceanele de ele, sunt uh, microscopice și ajung apoi în lanțul uh, alimentar, fiindcă le mănâncă uh, le consumă pești, le mănâncă peștii, crustaceli și așa mai departe și apoi ajung în lanțul nostru alimentar. Dar să încercăm să fim optimiști și să vedem cum pot să ne ajute algele. Avem două probleme cu oceanele. Odată ce, ce aruncăm în oceane, ce băgăm în oceane și ce scoatem din oceane. Ce băgăm noi în oceane? Substanțe chimice contaminant, care contaminează oceanele, apoi uh, uh, care afectează uh, pe, uh, peștii și uh, mamiferele din oceane și crustacele. Dar soluția vine pe trei niveluri. Odată prevenirea. Trebuie să nu numai să curățăm, ci să punem capăt uh, acestor uh, uh, contaminări și, bineînțeles, asta intră în contextul economiei circulare, economiei decarbonizate, economia plasticului și așa, și vorba de durabilitate, așa cum a spus și colegul, colegul meu. Și taxare serioasă, impozitare serioasă a tuturor activităților care afectează oceanul. Apoi, uh, Uh, fluxul informației. Dacă e foarte important să se asigure un flux al informației. Dacă cetățenii nu știu ce se întâmplă, nu vor face presiune asupra politicienilor și politicienii nu vor face nimic. Și în ultimul rând, trebuie să avem o exploatare echilibrată a oceanelor. Fără astfel de exploatare echilibrată nu putem să protejăm oceanele. Dar ce pot să facă algele în legătură cu acest subiect? Algele pot, fac, pot să facă următoarele lucruri. În primul rând, pot să înlocuiască uh, Um, uh, furaje din acvacultură. Acolo se folosesc 6 milioane de tone anual de făină de pește și 200 milioane de tone de făină de soia și ulei de soia și aceste proteine ar putea fi înlocuite de alge dacă s-ar produce la scară largă și dacă s-ar înlocui uh, făina de pește cu alge, vă dați seama că mai puțin pește ar fi transformat în, în uh, făină de pește și dacă s-ar uh, face această înlocuire. Deci uh, ar scădea și defrișarea terenurilor, fiindcă, um, fiindcă s-ar face această înlocuire. Apoi, algele s-ar folosi pentru foarte multe scopuri, să vă arăt asta în următorul diapozitiv, dar vreau să vă spun că algele pot fi folosite și pentru bioremediere selectivă. Uh, pentru că pot, pot uh, purta bacterii care uh, distrug plasticul. Apoi, fertilizarea oceanelor controlată în anumite zone unde aceste zone moarte fără oxigen se, poate, se pot folosi algele pentru a produce uh, oxigen. Și asta poate avea un rol extraordinar și poate să schimbe situația în ceea ce privește schimbările climatice radical. Apoi, mai avem uh, aplicații concrete ale algelelor, uh, atât micro cât și macro alge, de la nivel uh, hran, de la nivel hran, hrănii, îngreș, îngrășămintelor, tratarea apelor uzate, produsele cosmetice și așa mai departe. Există foarte multe proiecte de cercetare în Europa în toate aceste domenii. Mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc. Esther Asin, director uh, al uh, Biroului de Protecție la Fondului Mondial uh, al Faunei și Florei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați organizat această conferință. Mă bucur că pot să-mi reprezint organizația care și-a adus contribuția la uh, principiul uh, economiei albastre durabile. Uh, pare un fel de Eldorado așa cum s-a spus, într-adevăr, și am estimat că există o mare valoare de 24 de trilioane de dolari în economia oceanelor care ar putea duce la uh, profituri de 3 trilioane și jumătate, fără mai vorbi de alte beneficii, oxigenul, hrana, dar și faptul că există un, este un tampon al pentru schimbările climatice, fiindcă sunt un absorbant al carbonului natural. Și OCDE s-a arătat că economia oceanelor se va dubla până în 2030 și creează un mediu de dezvoltare pentru infrastructura maritimă, energie, uh, transport, uh, dar s-a spus acest lucru și îl voi uh, spune și eu, pentru că organizația noastră este foarte uh, atent la biodiversitate când uh, vedem care sunt indicatorii oceanelor. Uh, situația este una negativă, nu pozitivă. O treime din uh, stocurile de pește sunt pescuite excesiv, în continuare pescuitul este destructiv, mangrovele și sunt defrișate de două, trei ori mai repede decât pădurea tropicală. Am vorbit despre substanțele toxice, despre plastic, despre schimbările climatice, care are un impact uh, foarte mare asupra zonelor de coastă, dar și asupra acidificării apelor mai reci, ceea ce afectează lanțul alimentar. Există deci uh, uh, tra, tra, um, dispariții de, de specii și uh, albirea recifurilor este un fenomen foarte îngrijorător. Am pierdut uh, peste jumătate din uh, recifurile de coral și dacă lucrurile uh, continuă tot așa până în 2025 vor dispărea toate și asta nu înseamnă că pierdem o specie foarte frumoasă. Impactul va fi uriaș asupra comunităților care depind de recifurile de coral ca sursă de foame și asupra economiei acestor comunități. Acum, uh, cum putem atinge cele 17 obiective durabile? Revenind la ce a spus antevorbitorul meu, uh, ambițiile noastre de creștere depind de un sistem sănătos și de serviciile pe care le oferă acestea. Deci vreau să vă spun foarte simplu, foarte simplu acest lucru. Nu trebuie să vorbim despre ambiția noastră pentru creștere albastră ca atare, ci de, ci de nevoia de a, minimal, de a uh, micșora riscul și de a crea o rezistență a oceanelor, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Ceea ce înseamnă că trebuie să, uh, să rezolvăm problemele uh, acestor ecosisteme înainte de a ne gândi ce ne pot aduce ele și să ne gândim și la limitele planetei noastre, pentru că nu avem decât o singură planetă. Și asta uh, necesită investiții substanțiale pentru a pentru a proteja acest capital natural care este amenințat acum. Acesta trebuie să facă parte din uh, modelul de afaceri. Suntem într-un moment de cotitură important și uh, asta au spus și colegii mai tineri și nu numai pe de-o parte, cetățenii ne cer să trecem, să luăm măsuri din ce în ce mai mult și apoi avem și politici publice. Iar Uniunea Europeană este vârf de lance aici, prin care are deja instrumente legislative pentru economia albastră durabilă. Acum trebuie să fie puse în aplicare aceste instrumente și vreau să vă vorbesc despre trei dintre ele care au legătură cu Uniunea Europeană. În primul rând, uh, obiectivele de pesc- a politicii de pescuit durabilă, de uh, a avea, dar și directiva privind strategia maritimă pentru statutul mărilor europene, care iară tot așa are termen limită la anul 2020 și o altă politică importantă este convenția privind biodiversitatea biologică, uh, ținta numărul 11, care dorește să protejeze cel puțin 10% din zonele maritime și de coastă prețioase. S-a spus și uh, spunem din nou că trebuie să trecem la acțiune acum. În anul 2020 uh, vom evalua aceste acorduri internaționale, acordul de la Paris, uh, obiectivele de dezvoltare durabile și Convenția pentru Biodiversitate, CBD. Iată de ce vrem să se dea nou imbold naturii și uh, natura, inclusiv uh, oceanele și biodiversitatea, trebuie să devină prioritare pe agenda politică. Și uh, o să vă transmit câteva mesaje în încheiere. În primul rând, uh, vă rog să răspundeți solicitării de investiții durabile în economia albastră. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să fie vârful de lance în ceea ce privește pescuitul durabil și economiile circulare și, în al treilea rând, trebuie să păstrăm rezistența uh, oceanelor noastre uh, înainte de termenul 2020. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Asin, doamna Asin, că v-ați respectat uh, timpul. Îi dau cuvântul acum lui Remi Gret, uh, CEO la Ocean Energy Europe. Tot 5 minute, mulțumesc. Mulțumesc, domnule doctor Henkel. Bună ziua tuturor, stimați domnule comisar, stimați europarlamentari. Ocean Energy Europe este, în mod surprinzător, asociația care reprezintă energia uh, oceanelor și am să mă concentrez astăzi asupra energiei valurilor și a mareelor. Sper că diapozitivele de pe ecran vă vor arăta despre ce este vorba. Întrebați Întrebarea pe care vă puneți poate este de ce avem nevoie de energie din ocean. Răspunsul pentru mine este pe de o parte clima și pe de altă parte dezvoltarea industrială. Ceea ce privește clima, știm că până în 2050 nu mai putem arde nici gaze, nici cărbune pentru producția de electricitate, trebuie să apelăm la regenerabilitate. Am uit la raportul IPCC sau scenariile comisiei, toate își propun 100% regenerabile până în 2050 și atunci uh, energia eoliană și cea solară trebuie să fie dominante, dar pentru a le echilibra trebuie să, să folosească toate resursele de energie disponibile. E nevoie și de captare, și de depozitare, dar și de energie uh, din valuri și maree care pot produce la momente diferite decât uh, cea solară și cea eoliană. În 2050 sperăm să ajungem la 10% consum de electricitate din energia oceanelor. Al doilea punct se referă la dezvoltarea industrială. Energia oceanelor presupune investiții și beneficii industriale și am văzut că în cazul uh, energiei eoliane, țări precum Danemarca și Germania au fructificat beneficiile pieții globale și Până în 2050 estimăm că putem ajunge la 400.000 de locuri de muncă în Europa și altele, evident, în afară. M-am avut succes în reducerea costurilor, pentru că timp de ani de zile s-a spus că este o tehnologie foarte scumpă, dar am reușit acest lucru și cu eolienele și cu energia solară și se va putea face și în cazul energiei marelor și a navelor atâta timp cât se ajunge la o economie de scară. Creșterea verde se întâmplă în momentul în care vorbim cu eolienele și cu energia solară și vrem ca și energia albastră să aibă loc cu energia oceanelor, asta și pentru că se poate dezvolta sustenabil. Și um, să vă prezint câteva preocupări care țin de mediu. Studii inițiale au arătat că efectele sunt limitate, mergând chiar spre niciun fel de impact asupra mediului local cu energia mărelor, avem de pildă șansa să operăm în zone cu curent mare, unde există puțină biodiversitate, iar fundul mării este foarte tare. Și pot fi instalate utilajele peste tot, însă e nevoie de, deci, de fapt de ancore care au un efect limitat asupra fundului mării sigur că pe măsură ce vom instala um, mai multe instalații, va trebui să vedem și ce specii sunt mai periclitate, ca maniferele marine, de pildă, care pot uh, fi curioase. Dar până acum nu s-au constatat niciun fel de coliziuni. Este așadar un domeniu dinamic. Întrebarea este cum să ajungem la dezideratul pe care ne l-am propus. Există solicitări uh, din partea sectorului privat sau pentru sectorul privat de a investi în tehnologii noi. Însă este nevoie în acest sens de vizibilitate și de o șansă de recuperare a investițiilor. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, comisarilor Moedas și Vela și întregii comisii, de fapt, pentru 5 ani de susținere politică și financiară, uh, fără de care unele dintre aceste tehnologii n-ar fi în apă, așa cum se întâmplă astăzi și așa cum spunea domnul comisar Vela, am beneficiat de finanțare din partea Orizon 2020, cu care am elaborat aceste utilaje. Deci, încă o dată, mulțumesc, domnule comisor Vela. Și apelul meu se adresează statelor membre, sărăbașcilor ne-a susținut de pildă, dar la nivel național avem nevoie de vizibilitate și avem nevoie de recuperarea investițiilor pentru investitorii noștri, pentru că în lipsa lor nu se vor face astfel de investiții. Deci dacă sunteți reprezentanții statelor membre, dacă sunteți deputați pentru statele membre, vă rog analizați strategia dumneavoastră energetică și includeți și energia oceanelor. Dacă nu faceți pentru climă, faceți din motive, faceți din motive egoiste pentru că, mai în cazul eolienelor offshore, am văzut că comunitățile de coastă au beneficiat de pe urma lor și același lucru se va întâmpla și în cazul energiei oceanelor. Dacă vreți mai multe informații, vă rog uh, să uh, ne căutați uh, pe internet. Mulțumesc, domnule Grue. Am să dau acum cuvântul ultimului vorbitor, domnul Christoph Titcat, secretar general în cadrul Sea Europe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule maister, domnilor și domnilor. Bună seara! În primul rând aș dori să mulțumesc organizatorilor conferinței de astăzi pentru faptul că au invitat Sea Europe, care, pentru cei care nu știu, este organizația care reprezintă interesele șantierelor uh, navale și de echipamente maritime. În total reprezentam 28.000 de companii. Acum, ce face o astfel de, mm, o astfel de organizație într-o conferință cu privire la oceane? Am să încerc să explic. În primul rând, um, principala noastră linie de acțiune este repararea, conversia și reparația uh, um, platformelor offshore și a epavelor um, navale. Și aici avem uh, o poziție de lider la nivel global de care suntem foarte mândri. Însă mergem chiar mai departe ca industrie analizăm infrastructura și tehnologiile care se potrivesc activităților noastre. Și dacă ne uităm la vasele de croazieră, considerăm că acestea constituie o parte importantă a activităților de creștere a economiei albastre. Deci, sectorul tehnologiilor maritime stă la bază a eforturilor noastre, pentru a contribui la economia albastră și să reducă presiunile care există asupra oceanelor. Și nu facem acest lucru singuri, ci cu colegii de la platforma instalațiilor uh, amplasate în apă. Și aici nu este vorba doar de navigație pe mări și pe căi navigabile internet, ci și de logistică și de activități care țin de creșterea albastră și mă voi referi la două dintre acelea. Transportul pe apă, adică navigație în larg și pe căi navigabile interne, aici ne dorim un mijloc ecologic de transport. Vrem ca până în 2030 să construim noi embarcațiuni cu emisii zero. Iar în cadrul celorlalte vase vrem o reducere de 50% a emisiilor. Și până 2050 credem că fiecare tip de navă va putea funcționa cu emisii zero. Și aici nu vorbim doar de reducerea emisiilor în aer, dar și reducerea poluării apei și a poluării prin zgomot. Și eforturile noastre depășesc sfera celor discutate în contextul Organizației Mondiale uh, Maritime de la Londra. Analizăm însă și alte activități conexe care țin de economia albastră. Mm, n-am să mă refer la energie, pentru că antevorbitorul meu tocmai s-a referit la energia mareilor și a valurilor și noi subscriem aici. Mă voi concentra pe alte două lucruri. În primul rând, vrem să sporim protecția oceanelor, mărilor și a căilor navigabile interne. Credeam că până în 2030 Europa trebuie să aibă un sistem integrat de monitorizare pentru căile navigabile care să oferă o imagine realistă asupra tuturor operațiunilor, inclusiv uh, cele de adâncime. Și de asemenea vrem să se poată face o depoluare a plasticului aflat în ape. Și acest lucru se poate face și cu o combinație de expansiune în mare. Până 2030 vrem să dezvoltăm sisteme multimodulare pentru a proteja lucrătorii offshore, pentru a le permite condiții bune de viață și facilități. Cu astfel de combinații de platforme cu multiple utilizări, vrem să creăm acele insule majore, plutitoare pentru tot felul de activități industriale. Pentru a îndeplini această viziune trebuie îndeplinite mai multe condiții. Așa cum au spus și antevorbitorii, e nevoie de investiții semnificative în cercetare, dezvoltare și inovare, atât în contextul Orizont Europa, dar și în afara acestuia. Astăzi, sectorul tehnologiilor maritime investește deja circa 10% din cifra de afaceri anuală în activități de cercetare și dezvoltare. Dacă vrem însă să fructificăm întregul potențial al creșterii albastre, atunci e clar că e nevoie de mai multe investiții în cercetare și dezvoltare. În al doilea rând, introducerea de noi tehnologii și concepte noi trebuie să fie susținută și din perspectiva politicilor și reglementărilor. Acest lucru este important în într-un context european, pentru că noi credem că acest lucru ne poate ajuta pentru a fi inovatori și asta înseamnă și să rămânem competitivi la nivel global. În al treilea rând, e nevoie ca sectorul să aibă mai rapid acces la mijloace de finanțare țară, în special acolo unde e nevoie de investiții masive, ca de pildă vapoare inovatoare sau platforme inovatoare și pentru activități de creștere albastră. În al patrulea rând, sectorul tehnologiei maritime trebuie să bazeze și pe tineri motivați, dar și pe lucrători înalt calificați care sunt în măsură să lucreze cu tehnologii inovatoare și care se pot adapta la o lume în permanentă schimbare tehnologică și, nu în ultimul rând, pentru sectorul tehnologiilor maritime e nevoie să existe și o strategie sectorială dedicată pe care o numim New Leadership Strategy, care ne va permite să fim competitivi la nivel global în producția de utilaje maritime complexe. Și acest lucru ne va permite să rămânem în fața celorlalți competitori, atât în ceea ce privește inovarea, dar și beneficiile pe care le avem de pe urma economiei albastre. Deci, Oceanele și creșterea albastră reprezintă uh, un sector important și pentru șantierele navale și tehnologiile maritime uh, din Europa și vrem să ne asumăm și noi răspunderea care ne revine. Mulțumesc, domnule Titcat, e astfel ultimul panel. Știu că anumiți vorbitori se pregăteau să formuleze întrebări. Am fost informat că nu le putem prelua Dintr-un motiv foarte simplu, că în câteva minute nu vom mai avea disponibilă interpretarea și vom închide această conferință importantă și apelez la înțelegerea dumneavoastră.